pe indicatori obiectivi. Doamna Fayon, mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Nu discutăm despre extinderea Macedoniei uh, de Nord și Albaniei. Mâine va fi un vot crucial. În ceea ce privește Schengen, sprijin aderarea Croației, României și Bulgariei de îndată ce mm, zona Schengen va fi pregătită și de îndată ce Croația va fi uh, pregătită în ceea ce privește returnarea uh, refugiaților. Mulțumesc, mm. domnul Borchea. președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Consiliul European a consfințit uh, încetarea uh, procesului de extindere a Uniunii Europene. Președintele Macron și-a exprimat un uh, veto. Nu este foarte clar care a fost motivul prea mulții cetățeni albanezi care depun cerere de azil în Franța sau pentru că doamna Goulard a fost respinsă în calitate de comisar desemnat. Însă, dragi colegi, asistăm la o risipă a fondurilor europene, europene și, pe de altă parte, țările care um, sunt candidate pentru aderare la Uniunea Europeană consideră că această cale europeană ar fi Sfântul Graal care le-ar rezolva toate, pro- toate problemele în condițiile în care există asemenea risipă a fondurilor europene, reușim să finanțăm în același timp și diferite uh, școli uh, musulmane în țările din acest sor. Și, domnule președinte, se discută despre extinderea Uniunii Europene ca o posibilitate de a opri influența Rusiei în uh, Balcanii de Vest, dar nimeni nu a comentat nimic în fața investițiilor imense ale Chinei din această zonă. Mulțumesc, domnul Alexand- Alexandrov Iordanov, un minut. Mulțumesc. Franța nu e un stat care să facă genul ăsta de greșeli, doar din neglijență. Franța e un stat care, teoretic, știe ce face. Dar se pare că această hotărâre a Franței servește interesele Rusiei în Balcan. Iar Rusia, după cum știm, este împotriva integrării europene și euroatlantice a țărilor din Balcanii Occidentali. Știm că Rusia poartă un război hibrid. E o eroare a lui Macron, din cauza căreia vor fi alegeri anticipate în Macedonia de Nord. Cu toate acestea, nu ar trebui să așteptăm rezultatul acestor alegeri, nici să așteptăm summitul de la Zagreb, pentru că președintele Macron o să spună atunci, păi hai să mai stăm să vedem ce se întâmplă cu noul guvern din Macedonia de Nord. Și cu asta o să ajungem într-o spirală politică periculoasă. V-aș recomanda sau celor de la Paris să nu joace jocuri cu Belgradul și Moscova. Mulțumesc, domnul Bonifei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că oprirea negocierilor decisă de Consiliul European în relațiile cu Albania și cu Macedonia de Nord uh, reprezintă o eroare uh, gravă, pentru că în acest moment aceste țări fac eforturi serioase pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este, acest lucru este demonstrat de acordul de la Prespa între Grecia și Macedonia de Nord, de reformele efectuate de Albania în ultimii ani. Este o etapă, ar fi fost o etapă importantă deschiderea negocierilor de aderare și pentru a nu-i deziluziona pe toți tinerii care au speranțe față de Uh, aceste negocieri. Și mm, sunt foarte mulți cetățeni în aceste țări care trăiesc în țara mea de origine, în Italia. Sunt multe lucruri care nu funcționează bine în aceste țări și, într-adevăr, instituțiile trebuie să funcționeze mai bine, însă acest lucru nu trebuie să fie un motiv pentru a bloca aceste negocieri. Ar trebui să depunem eforturi ca Uniunea Europeană să devină mai uh, puternică și să își apere toate popoarele de pe acest continent. Mulțumesc, domnul Deli, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimată doamnă ministru. Ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu ocazia Consiliului European nu a făcut decât ca decât să distrugă credibilitatea procesului de extindere a Uniunii Europene. Um, Uniunea Europeană nu și-a respectat pro- propriile um, promisiuni. Este clar pentru toată lumea că țările candidat trebuie să se achite de um, sarcinile care revin, însă procesul de aderare nu trebuie să devină o stradă cu un singur sens. Ar fi bine dacă șefii de stat și de guvern ar uh, uh reuși să înțeleagă că și în, este în propriul interes procesul de extindere. Există sceptici care consideră că mai întâi trebuie să se desfășoare un proces de reformă în Uniunea Europeană, însă nu știm cât de mult va dura răbdarea țărilor din Balcanii de Vest cu acest proces de reformă intern. Vă mulțumesc, domnul Mixer, un minut. Mulțumesc. Decizia Consiliului de a nu deschide discuțiile cu Macedonia de Nord și Albania a fost uh, regretabilă. Mai mult, a fost uh, o mișcare greșită. S-a spus uh, mult despre ce ar putea însemna această mișcare în privința credibilității și în privința destabilizării întregii regiuni. Este rușinos faptul că refuzul de a deschide negocierile a fost motivat de chestiuni interne, de anumite figuri din anumite state din Europa Occidentală și nu din cauza nerespectării condițiilor de către candidați. Liderii din Macedonia de Nord au dat dovadă de un curaj admirabil și și-au și-au asumat responsabilitatea uh, de a ajunge la un acord de durată cu vecinilor și uh, este esențial ca această greșeală să fie corectată înainte să se producă daune ireparabile la adresa credibilității noastre și interesului comun de securitate european. Cocalari. Doamna Cocalari, un minut. Mulțumesc, domnule președinte Domnul Macron a venit aici în hemiciclu acum uh, peste 2 ani. A spus ce crede despre democrația europeană. A spus că e șansa noastră cea mai uh, mare. A spus că trebuie neapărat să mergem pe calea democrației și am fost de acord cu el. Mi se pare, deci, extrem de regretabil că a exprimat un veto deschiderii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania, ceea ce pune sus în întrebare întregul proces de extindere, care s-a dovedit a fi un instrument extrem de util pentru țările care apără drepturile omului și o aplică reforme democratice. Sunt țări care fac eforturi de consolidare a democrației. Cerem să le încurajăm să facă și mai mult, pentru că dacă Uniunea Europeană nu este în această regiune, atunci o să fie Rusia, Turcia, Arabia Saudită și alții care vor apărea pe teren. Trebuie să fim o Europa unită în est ca și în vest. Comisia Europeană trebuie să facă ceva acum. Se închide lista de vorbitori și trecem la procedura intervențiilor spontane. Cashdi, am primit 13 solicitări, dar având în vedere că suntem în întârziere, nu voi putea să dau curs tuturor solicitărilor. O să dau cuvântul unui membru pe grup și o să dau prioritate celor care n-au luat încă cuvântul și au participat la întreaga dezbatere. Domnul Pospișil. pane předsedající já jsem velmi rád že většina. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că majoritatea colegilor s-au pronunțat ferm în legătură cu decizia greșită luată de Consiliu. De nenumărate ori am afirmat că este nevoie să integrăm în Uniunea Europeană statele din Balcanii de, Vest. de vest. Orice altă de, uh, decizie pe care am luat-o ar fi una greșită, pentru că nu ar duce decât la extinderea influenței Rusiei în zona respectivă, în detrimentul uh, poziției Uniunii Europene. Ce ar trebui să spunem cetățenilor acestor țări? Um, Domnule comisar, de multe ori am dezbătut acest subiect și în interesul Uniunii Europene, Europene ar trebui să fie continuate negocierile de aderare și uh, colegilor care sunt sceptici, uh, care consideră că aceste țări nu ar fi pregătite, le spun că începerea negocierilor nu înseamnă aderare. Aceste negocieri pot dura ani și ani de zile, dar uh, le dă o șansă acestor state ca într-o uh, la un moment dat să adere la Uniunea Europeană. Doamna Ward. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Ca prieten al Balcanilor de Vest, nu am nicio îndoială că Albania și Macedonia de Nord vor adera în cele din urmă la Uniunea Europeană. Într-adevăr, Ați făcut până acum pași importanți pentru a deveni membri și actul recent de sabotaj din Consiliu de către Franța, Danemarca și Olanda este regretabil. În multe privințe, Albania și Macedonia de Nord uh, sunt înaintea unora dintre statele membre ale Uniunii Europene. Ambele țări, de exemplu, au ratificat Convenția de la Istanbul, pe când propria mea țară, Regatul Unit, uh, o tărăgânează, la fel și Bulgaria. Fac uh, apel la toți liderii din Consiliul European să pună din nou acest subiect pe agenda lor și să își dea acordul pentru deschiderea uh, discuțiilor de aderare, pentru că imaginea Uniunii Europene Europene va fi afectată în zona întreaga a Balcanilor de Vest și pe tot teritoriul Uniunii Europene dacă nu dăm dovadă de deschidere și de voință politică. Sunt convinsă că viitorul Balcanilor de Vest este în Europa și viitorul um, Uniunii Europene este unitatea cu Balcanii de Vest. Domnul Austrevicius. Ce? Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, renunțăm la promisiunea, la promisiunea Europei Unite și pașnice? Acesta era cel mai bun instrument pentru a încuraja țările învecinate să aplice reforme democratice, să meargă pe drumul economiei de piață și al bunăstării cetățenilor și să aibă cooperare și stabilitate regională. Planurile de acțiune, acordurile de parteneriat, în care impunem criterii dure pentru vecini, dar oarecum uităm să ne respectăm partea noastră din acord. E de nejustificat. Țările respective s-ar putea să nu fie gata pentru aderare acum, dar trebuie să privim perspectiva îndelungată. E nevoie de a echilibra eforturile făcute de țări precum Rusia, care cu propunerile lor luxoase oferă doar câștiguri pe termen scurt, în timp ce extinderea UE este legat de libertățile fundamentale, pace pe termen lungat. E nevoie așadar de o politică vizionară pentru extinderea UE. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna von Comantaban. Um, Vă mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi. La ce am asistat uh, cu ocazia ultimului uh, summit, este o greșeală istorică să închidem ușa în fața Albaniei și Uh, Macedoniei de Nord nu reprezintă un afront doar pentru în fața guvernelor acestor uh, țări, ci și pentru uh, popoarele acestor țări. În trecut, um, au lipsit perspective de viitor în țările respective, ceea ce a determinat foarte mulți cetățeni din țările respective să-și părăsească țara perspectiva unei aderări la Uniunea Europeană i-a convins pe mulți tineri totuși în ultima perioadă să rămână în țările uh, lor de baștină. În condițiile în care aceste negocieri uh, nu vor fi deschise, reformele nu vor mai continua. Eu, eu sunt sigură că uh, această lacună lăsată în Balcanii de Vest de Uniunea Europeană va fi umplută de alți actori. Rusia, China, Qatar, Arabia Saudită își, își intensifică uh, eforturile diplomatice în uh, regiunea respectivă și acest lucru nu poate fi în interesul nostru. Mulțumesc. Domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că Consiliul a blocat negocierile de aderare a Albaniei la Uniunea Europeană. Albania uh, Uh, este un stat uh, cu corupție endemică, care își asfixiază propria societate. Unul din trei uh, tineri este șomer, potrivit cifrelor Băncii Mondiale. Cu siguranță este în curs o reformă a justiției de mai mulți ani, însă rezultatele sunt îngrijorătoare. O comisie independentă, alcătuită din experți independenți, i-a eliminat pe judecătorii corupți. Din cei 17 judecători de la Curtea Supremă mai rămân doi și din cei 9 judecători de la Curtea Constituțională mai rămâne numai 1. Această cifră arată amploarea corupției trebuie să ținem cont de datele evidente. Albania nu merită să intre în Uniunea Europeană. Le Soir um, în 2019 spunea că este o țară aflată sub influența traficanților. Domnul Papadimulos. Mulțumesc, domnule președinte. Peste câteva ore, Parlamentul European o să voteze cu o majoritate covârșitoare, după părerea mea, o rezoluție comună pentru aproape toate grupurile care să ceară Consiliului să corecteze imediat această greșeală istorică. Salutăm acordul istoric de la Prespes și trimitem din partea Parlamentului un mesaj popoarelor din Albania și Macedonia de Nord pentru a le spune că Uniunea Europeană are onoare și se poate avea încredere în ea. Transmitem un mesaj și președintelui Macron pentru a-i spune că nu lui răsunător trebuie corectat imediat să nu facă jocul instabilității în locul democrației, să fie în serviciul uh, Europei, nu al uh, aroganților naționaliști gen Putin. Iată de ce este, aplaudat în extrema dreaptă în acest semiciclu. S-a solicitat o întrebare prin cartonaș Șalbasu, dar în vedere că suntem foarte în întârziere și suntem la catch the eye, o să resping solicitarea și îmi pare rău. Urmează acum comisarul Han în numele Comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc din inimă tuturor celor prezenți aici în sală pentru sprijinul covârșitor pe care l-au exprimat pentru un proces de aderare, de extindere a Uniunii Europene care să-și păstreze credibilitatea și pentru că au solicitat să dăm o undă verde în celor două țări uh, pentru începerea negocierilor, ceea ce nu înseamnă că mâine sau mine vor adera la Uniunea Europeană, ci este vorba de un proces care ar dura mai mulți ani. Durează uneori ani și ani pentru a construi credibilitate și este nevoie de doar câteva ore sau chiar minute pentru a Uh, distruge credibilitatea respectivă. Dintr-un anumit punct de vedere, acest lucru s-a întâmplat în relațiile cu țările din Balcanii de, de Vest. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat și din, al, și din alte puncte de vedere și în alte ocazii. Și cu această ocazie, Uniunea Europeană a pierdut o mare parte de uh, credibilitate, de predictibilitate am, am, a pierdut uh, o componentă importantă a imaginii sale pe care o proiectează în exterior. Mai ales în, con- în contextul în care în întreaga noastră vecinătate reapar uh, o serie de probleme. Să ne gândim doar ce se întâmplă în Liban, uh, tu- uh, Tunisia, Algeria, unde situația politică de asemenea nu este clară și nici nu mai amintesc ce se întâmplă în Orientul uh, Mijlociu și apropiat. Uh, nu pot decât să îmi exprim speranța că responsabilii pentru această situație um, nu au știut care este poziția, percepția Uniunii Europene uh, pe scena internațională și ce înseamnă această poziție din punctul de vedere al posibilității uh, rezolvării anumitor uh, probleme în mod pașnic și cât de greu va fi să ne recâștigăm credibilitatea pe care am uh, pierdut-o. Pentru că mă număr printre cei care văd uh, mai degrabă paharul pe jumătate plin, cred că lucrurile totuși s-ar putea um, îndrepta. Și sunt Uh, gata să discutăm argumentele vehiculate în, în ultimele luni despre de ce nu putem începe negocierile acum. Însă am impresia că sunt prezentate uh, argumente care se aseamănă mai degrabă unor uh, pretexte și pretexte înaintate pentru a nu Uh, afirma cu toată claritatea opoziția față de extinderea Uniunii Europene. Înaintea s-a afirmat că mm, înaintea extinderii ar trebui să aibă loc o reformă a structurilor europene. Eu personal sunt de acord și pot înțelege desigur această idee. Ce nu pot înțelege um, este că acest uh, proces trebuie să aibă loc uh, în mod uh, secvențial, ci cred că am putea să organizăm în paralel cele două procese, pentru că oricum sunt procese care vor dura ani de zile, pentru că dacă mai întâi Uh, ducem la capăt procesul aprof- aprofundării, reformării Uniunii Europene și, abia, și apoi după aceea uh, revenim la procesul de extindere, atunci perspectiva de aderare a acestor țări la Uniunea Europeană se apropie de 30 de ani, ceea ce mi se pare că iar răpi uh, înțelegerea de o adevărată perspectivă. Tocmai de aceea aș dori să să lansez un apel pentru viitorul um, comisar care va ocupa portofelul de care sunt responsabil acum, privind Nimeni nu este perfect, multe lucruri pot fi îmbunătățite și când vine vorba de metodele pe care le folosim, dar multe dintre chestiunile care au fost uh, amintite există deja. Posibilitatea suspendării negocierilor dacă statul de drept, de exemplu, nu este uh, re, uh, re, respectat. Uh, nici și procesul de aderare este unul irreversibil și sper că vom face aceste lucruri și sper că toată lumea va da dovadă de un angajament din acest punct de vedere și în fine aș dori să vă povestesc o, o scurtă istorioară. În anul 2013 în calitate de comisar uh, pentru politica regională, am organizat la Bruxelles un uh, seminar cu uh, reprezentanți din partea societății civile din Irlanda de Nord. Cu ocazia respectivă mi-au prezentat diferite proiecte, studii dedicate reîmpăcării, repacificării Irlandei de Nord și Irlandei și vă pot spune că 90% din participanții la acest eveniment în anul 2013 erau reprezent, reprezentați din fostele uh, state iugoslave și care știu prea bine de ce au participat la evenimentul respectiv, pentru că înțelegeau extrem de bine că pacea, bunăstarea, uh, prosperitatea în uh, Uh, țările din Balcanii de Vest se pot realiza doar într-un cadru mult mai cuprinzător, cum este cel reprezentat de Uniunea Europeană. Tocmai de aceea aș dori să uh, pledez pentru un uh, semnal puternic de speranță care poate fi transmis mâine Uh, prin adoptarea acestei uh, rezoluții și uh, aș dori să mulțumesc președintelui Parlamentului care este alături aici de noi și pentru inițiativele pe care le-a avut în ultima perioadă pentru a deschide și aș deschide și mai mult țara înspre Europa. Vă mulțumesc, domnule comisar. Dau acum cuvântul doamnei Tupu Rainan în numele Consiliului. Vă rog. Domnule președinte, domnule președinte al Parlamentului din Macedonia de Nord, distinși uh, membrii ai Parlamentului European, Aș vrea să vă mulțumesc pentru această discuție și aș vrea să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi și domnului comisar Han pentru angajamentul său de durată pentru procesul de aderare. Această discuție m-a convins uh, odată în plus că sprijinul nostru pentru Balcanii de Vest, sprijinul nostru pentru perspectiva lor europeană este solid și de durată. În uh, lumina declarației Consiliului European, ei vor uh, reveni la această discuție înainte de summitul de la Zagreb din 2020, uh, în luna mai. Deci noi nu vom renunța la această muncă în Consiliu. Vă reamintesc de asemenea că un acord de deschidere a discuțiilor de um, aderare este doar un prim pas într-un proces foarte lung și indiferent cât de uh, dezamăgită și frustrată sunt eu personal, aș vrea să spun că acum nu este momentul să insistăm asupra ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută și, indiferent cât este de tentant, e inutil să arătăm cu degetul și să dăm vina pe cineva anume, pentru că acum trebuie să mergem mai departe trebuie să luăm pași suplimentari, să facem pași suplimentari. Trebuie să ne gândim cu atenție la pașii care urmează pentru a reuși în acest proces care oricum va fi unul de durată și va necesita muncă multă din partea tuturor părților implicate. Noi, uh, la nivelul președinției, uh, facem un bilanț atent al situației, după care vom merge mai departe. Așadar, Aș vrea să rămân optimistă și plină de speranță și totuși realistă în ceea ce privește perspectivele din următoarele câteva luni. Respect în totalitate munca uh, depusă de cele două țări candidate, Macedonia de Nord și Albania, și aș vrea să le încurajez să continue în același spirit și să ducă mai departe reformele în beneficiul cetățenilor lor. Ce este bine pentru ei va fi bine și este bine și pentru Europa. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și pentru atenție. Thank you. Mulțumesc. Am primit șapte propuneri de rezoluție pentru a încheia această dezbatere. Acestea provin de la următoarele grupuri politice. ID, ECR, Verzi, GUE, NGL, S și D, Renew și PPE. Aș vrea să vă mulțumesc pentru participare, aș vrea să-i mulțumesc și domnului comisar Han, precum și doamnei uh, Tupurainen și aș vrea să le mulțumesc, să mul- să-i mulțumesc și președintelui Parlamentului din Macedonia de Nord, care a fost alături de noi la această discuție. S-a încheiat această dezbatere, iar votul va avea loc mâine. The next item on the agenda. Următorul punct pe ordinea de zi este declarația vicepreședintelui uh, Comisiei uh, și înaltului reprezentant a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate cu privire la situația din Irak, în special reprimarea violentă a protestelor tinerilor și studenților. Înainte de a deschide dezbatere, vreau să vă informez că pentru a solicita intervenții la Catch the Eye uh, și cartonașe albastre, puteți folosi atât sistemul clasic cât și sistemul uh, online de înregistrare. Așadar, uh, vă invit să vă aduceți cartela de vot. Dacă vreți să vă înregistrați la Catch the Eye, uh, puteți începe încă de pe acum, fără să așteptați sfârșitul dezbaterii. Trebuie să vă mai spun uh, că, având în vedere că suntem în întârziere, s-ar putea să nu pot onora toate cererile de intervenții spontane. The debate will be open. Dezbaterea va fi deschisă de doamna Tupurainen în numele vicepreședintelui Comisiei, înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. La începutul lui octombrie, protestele au început la Bagdad, s-au extins în restul Irakului. Demonstrațiile au dus la lupte violente cu forțe de securitate, cu peste 110 decese și peste 6.000 de răniți. S-a închis internetul câteva zile, s-au impus limite de circulație după apusul soarelui, s-au cenzurat programele de televiziune, a existat și urmărirea unor persoane. Uniunea Europeană a, ex- a spus încă de pe 3 octombrie foarte clar că ne așteptăm ca forțele de securitate să exercite o limitare în ce privește combaterea acestor demonstrații și anchete cu privire la violență. Suntem încurajați de declarațiile autorităților irachene la cel mai înalt nivel de a garanta libertatea de exprimare, securitatea pentru toți cetățenii irachini, ca și libertatea presei. Solicitările poporului irachian nu pot fi reprimate. Solicitările lor trebuie să fie ascultate și tratate cu onestitate. Protestele par să fi pornit uh, spontan tineri care solicitau accesul la servicii de bază, șanse mai bune și să se pună capăt corupției. Aspirațiile și nemulțumirile lor sunt legitime și n-ar trebui să fie subestimate. De fapt, tinerii din Orientul Mijlociu ies în stradă cu solicitări asemănătoare. În același timp, provocările cu care se confruntă Irakul sunt unice. Țara este dintr-un lung conflict, are nevoie de reconciliere, de reconstrucție, dar trebuie să <clears throat> răspundă aspirațiilor de viață mai bună și șanse pentru toți. Aceste așteptări trebuie să fie îndeplinite pentru ca Irakul să se stabilizeze pe termen îndelungat. E nevoie de reforme economice credibile, structurale acum nu se mai pot amâna. Corupția trebuie combătută cu eficacitate. E esențial pentru a edifica reziliența țării cu instituții reziliente de stat și democrație puternică. Actualul guvern din Irak a propus o agendă de reforme ambițioasă care trebuie acum pusă în aplicare de urgență. Înalta reprezentantă a fost la Bagdad în cursul verii și încă de atunci s-a oferit să sprijină agenda de reformă a guvernului să se concentreze pe a da servicii populației. În acești ani, întotdeauna am fost de partea poporului irachian a eforturilor de reconstrucție și reconciliere a țării. La începutul lui 2018 am co-găzduit conferință internaționale pentru reconstrucția Irakului și acum îndeplinim din promisiunea făcută acolo. 300 de milioane de euro au fost mobilizate în ultimii doi ani pentru a sprijini reforme și a promova crearea durabilă de locuri de muncă, mai ales pentru tinera generație, cea care a fost în linia întâi în protestele recente. În acești ani am ajutat spitalele și școlile pentru ca poporul din Irak să aibă în fine o viață normală. Am lucrat cu guvernul irakian pentru a sprijini reconcilierea națională. Am stabilit o misiune civilă care să ajută reformele sectoriale pentru ca forțele de securitate să respecte mai mult drepturile de bază ale omului și libertățile fundamentale. Nu putem uita că Irakul a făcut progrese semnificative în ultimii doi ani. După înfrângerea Daesh, alegerile din 2018 au fost urmate de un transfer pașnic de putere. Între timp, relațiile între guvernul central și regi- guvernul regional din Kurdistan s-au îmbunătățit și ele. Noi, europenii, am spus întotdeauna că vrem să ajutăm poporul Irakului să câștige pacea. Asta solicită oamenii din Irak în prezent, deci vom continua să fim de partea lor, să însoțim Irakul pe drumul lui spre o democrație mai fermă, mai puternică, mai inclusivă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Trecem la declarații din partea grupurilor politice, dar înainte Aș vrea să rog membrii să respecte timpul alocat. Suntem în întârziere. Un minut și jumătate, domnul Kirțos din partea PP. Thank you. We have a crisis. Vă mulțumesc. Asistăm la o criză între Iran și Arabia Saudită, neliniști în Liban, o invazie în Siria și alte evoluții care subliniază importanța unui Irak stabil într-o regiune complicată și volatilă. Economia Irakului își revine după 20 de ani de conflict uh, armat, marcat și de ani uh, în care așa numitul stat islamic era prezent pe teritoriul său. Potențialul acestei țări este unul imens Irakul a devenit uh, al doilea cel mai important producător din uh, OPEC cu o producție de 4,2 miliarde de, uh, miliarde de uh, barili în fiecare zi. Um, creșterea economică se preconizează că va fi de 4% în anul 2020. Deci uh, ar trebui să cerem uh, autorităților irachiene să folosească potențialul economic pentru a uh, uh, alina uh, suferințele propriei uh, populații. Guvernul a pierdut controlul situației și asupra propriilor forțe de securitate și ar trebui să ne exercităm influența de care dispunem susținând uh, punerea în aplicare a proiectului de reformă care conține 3, 13 uh, puncte, program anunțat de guvern și să cerem uh, o anchetare independentă pentru găsirea uh, celor responsabili pentru moartea a mai mult de 100 de cetățeni care protestau în mod pașnic. Mulțumesc. Are cuvântul pentru domnul doamna Pirin, numele și da. Domnule președinte, mulțumesc. Luna aceasta zeci de mii au ieșit în stradă în jurul majorității șia din Irak. Protestele au fost în general spontane și neînarmate și nu au reprezentat în niciun caz o amenințare la adresa securității și totuși reprimarea de către forțele de ordine a fost brutală. Cel puțin 110 oameni au fost uciși, sute au ajuns în închisoare sau au fost răniți și forțele paramilitare uh, au atacat protestanții. Vreau să fie clar un lucru. Acest aceste acțiuni sunt încălcări inacceptabile ale drepturilor omului și trebuie să fie condamnate în termeni foarte duri. Aceste proteste sunt legitime și erau necesare. Proteste similare au avut loc de mai multe luni. Uh, în general, um, tinerii sunt șomeri, serviciile publice sunt de proastă calitate, corupția este răspândită, preocupările legate de Iran cresc și uh, toate aceste um, uh, acte și aceste proteste nu s-au încheiat, nu s-a rezolvat nimic, din potrivă. Pe 25 octombrie este termenul uh, la care guvernul trebuie să-i aducă în fața justiției pe cei responsabili de împușcarea civililor. Și uh, în acea zi oamenii vor ieși din nou pe stradă și nu putem uh, permite ca revendicările lor legitime să fie întâmpinate din nou de violență. Irakul are nevoie de reforme structurale și sociale și de revizuirea rețelelor sale de patronaj. Este nevoie de curaj politic pentru asta. Uniunea Europeană și Parlamentul European sunt alături de toți de poporul irachian ci suntem pregătiți să sprijinim autoritățile dacă vor să investească în mod autentic în reformele sociale um, ale țării. Noi suntem gata să demonstrăm că Uniunea Europeană este un partener corect și de încredere în regiune. Thank you, Ms. Mulțumesc. Uh, doamna, doamna Al Sahlani, în numele Renew, două minute. Mulțumesc, o să vorbesc în suedeză, dar mai întâi Vreau să mă adresez în arabă. Irak, el المجد shuhada al tadahurat. 109 personer dog inom loppet av fyra dagar och över 3500 är skadade. Mulți oameni au fost uciși, mulți au fost răniți. Au fost împușcați în diverse părți ale corpului. Cei care trăgeau doreau să omoare, deși erau civili care agitau drapelul irachian pentru a-și revendica drepturile, combaterea corupției, dreptul la muncă, la educație, o viață demnă. Strigau, vreau să avem o patrie. Din păcate, asta nu a Ajutat. Prim-ministrul a hotărât să deschidă o anchetă, dar în întreaga țară se constată că nu se respectă Constituția. Trebuie să se pună capăt corupției. Nu e niciun ministru care să-și asume responsabilitatea acestor decese în plină stradă. Nimeni pe plan oficial n-a arătat cu degetul pe cei care au dat ordinul să îi ucidă pe demonstranți și ne a dat ordinul să îi facă să tacă pe cei care denunțau ce se întâmplă. Domnule președinte, Irakul a plătit un preț greu pentru a se elibera de Saddam Hussein, pentru a se elibera, după care au venit americanii, apoi statul islamic, Al-Qaeda. Poporul irachian s-a luptat întotdeauna pentru demnitate aici, în Europa și în Irak. Vi och EU leda och göra skillnad. Noi, Uniunea Europeană, trebuie să insistăm ca lucrurile să se schimbe. Regret că nu vom vota nicio rezoluție. Trebuie în orice caz să insistăm ca acești manifestanți să fie ascultați, ca poporul irachian să fie respectat și să trăiască demn. Mulțumesc. Mrs. Neumann. Doamna Neumann, acum în numele verzilor. Un minut și jumătate. Colegii colegi. Dragi colegi, dragi colegi, oamenii din, din Irak au dreptul de a ieși în stradă și să protesteze și cu toate acestea mai mult de 100 dintre ei au fost uh, împușcați în mod uh, mortal Uh, jurnaliști au fost uh, de asemenea persecutați și uh, rapoartele organizațiilor care luptă pentru drepturile omului sunt foarte clare. și forțele de securitate irachiene au fost cele și cele care au tras asupra propriilor cetățeni. Guvernul Irak a a anunțat că va demara o anchetă, însă nu s-a, nu s-a întâmplat nimic concret, ci din potrivă tot mai mulți activiști sunt, are, sunt arestați și au fost anunțate noi proteste pentru uh, această săptămână, pentru vineri. Și ceea ce pe mine mă îngrijorează sunt următoarele. De 2 mm, ani de zile Există un consilier uh, în Ministerul de Interne irachian uh, trimis din uh, din uh, Uniunea Europeană. Este o misiune europeană care între timp a ajuns la uh, câteva, la 100 de angajați și este misiunea care, care conciliază, sfătuiește Ministerul de Interne intern vis-a-vis -vis de, inclusiv de modul în care trebuie să reacționeze la asemenea protecție. Deci aș dori să întreb cum poate fi garantată o anchetare um, independentă a celor întâmplate și cum putem să ne asigurăm că în vinerea care urmează nu se ajunge din nou la încălcarea drepturilor omului de către Ministerul de Interne din uh, Irak, care se bucură de consiliere din partea Uniunii Europene. Și cred că a venit momentul, dragi colegi, să discutăm despre rolul acestor misiuni ale Uniunii Europene în exterior. Mulțumesc, domnul Mariani, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Irakul este o țară rănită, rănită de operațiunea americană din 2003, o țară rănită de actele uh, statului islamic care a um, încălcat uh, suveranitatea țării, apoi o țară rănită de încălcarea suveranității de către um, Siria și uh, Statele Unite. Uh, la summitul de la Bruxelles în iunie 2018, NATO se angaja să efectueze misiuni așa zise de consolidare a puterii irakiene. Manifestările care au zdruncinat țara în octombrie, în timp ce uh, în această țară are loc pelerinajul șiiților, uh, este un moment uh, foarte sensibil și guvernul nu ține cont de revendicările protestanților protestatarilor, îmi cer scuze. Apoi uh, sunt acte pe care le condamnăm în această țară. În 2003 uh, am intervenit fără să ne gândim la ziua de mâine, fără să ne gândim la tinerii care nu mai au un uh, viitor. La 16 ani de la intervenția occidentală, această țară este o țară distrusă. One minute, Mrs. Fotiga. Un minut, doamna Fotiga. Thank you, President. It... Mulțumesc, domnule președinte a fost o perioadă de speranță în Irak după zdrobirea ISIS, în ciuda dificultăților. Iar acum, demonstrații masive împotriva corupției și șomajului, a serviciilor publice proaste. Reacția guvernului a fost probabil excesivă, provocând multe victime, dar au fost și acte de provocare miliții, trăgători izolați de pe acoperișuri, care au mărit numărul victimelor în rândul tinerilor uciși, răniți, peste 6.000 de răniți. Trebuie să ne implicăm uh, ferm să sprijinim guvernul prim-ministrului Adel Abdul Malti, dar trebuie de asemenea să solicităm toate acțiunile necesare să fie întreprinse pentru a elimina alte acte de încălcare sau de violență. Mulțumesc. E o solicitare de întrebare cu cartonașul albastru. Suntem în partea în care membrii vorbesc în numele grupurilor politice Doamna Fotiga a vorbit în numele ECR. Prin urmare, nu accept niciun cartonaș albastru. Acum, doamna Deli, un minut din partea GUE Angel. Thank you, thank you, President. This time... Vă mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut, pe această vreme, am vizitat uh, Irakul în urmă cu uh, trei săptămâni, un tânăr a fost împușcat uh, și știți ce l-a supărat cel mai mult? A fost faptul că pe nimeni în lume nu părea că interesează ce se întâmplă. Mai mult de 100 de oameni au uh, murit, mii sunt uh, răniți și nu există niciun titlu în mass media în comparație cu ce se întâmplă în uh, Hong Kong. Este vorba de tineri care își doresc lucruri simple, curent electric, apă, locuri de muncă. De ce? Uh, aceasta este moștenirea invaziei ilegale ale Statelor Unite ale Americii. Este conse- consecința privatizării uh, activelor uh, de stat, consecința corupției din Irak și mi se pare extrem de interesant faptul că guvernul actual um, cu atitudine Uh, pro-americană are o atitudine pragmatică pe plan uh, internațional, pe plan regional. Cred că am, eu aș cere organizarea unei uh, anchete pentru a identifica responsabilii, pentru că nu știu dacă sunt într-adevăr agenți provocatori sau nu care sunt prezenți în zona respectivă. Domnul Castaldo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Protestele din Irak nu au un caracter etnic sau sectarian. La ele au participat uh, suniți, șiiți și etnici curzi, cu toții uh, tineri. Datorită problemelor serviciilor publice, aceste proteste s-au intensificat. Răspunsul autorităților uh, nu a fost unul justificat, a fost unul teribil și brutal. Uh, mai mult de 100 de oameni au fost uh, uciși în urma actelor violente din partea autorităților. Și după cum am spus, după cum au spus și alți colegi, aceste proteste vor reîncepe și, dragi colegi, ar trebui să lansăm un apel guvernului irachian în sensul respectării drepturilor propriului popor este nevoie de un uh, sistem care să funcționeze pentru, în beneficiul întregii uh, populații. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă în Irak, așa cum nu se întâmplă nici în Liban, în uh, Egipt și așa mai departe. Și peste tot vedem că se recurge la închiderea internetului, la îngrădirea mass media și așa mai departe. Uh, inegalitățile sociale nu au făcut decât să exacerbeze aceste tensiuni în uh, toate aceste țări. Doar modele de creștere economică care să aibă un caracter inclusiv pot uh, reprezenta un răspuns. Mulțumesc, domnul Ruiz de Vesa, un, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că Irakul uh, nu este doar leagănul civilizației, ci și, fără îndoială, unul dintre puținele proiecte democratice ale unui efort liberal în Orientul Mijlociu. Și din acest motiv, cred că un astfel de proiect necesită tot sprijinul nostru, politic, diplomatic și financiar, din partea Uniunii Europene. Este clar că ceea ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni este total inacceptabil din punctul nostru de vedere și merită condamnare din partea Uniunii Europene Trebuie să ne asumăm responsabilitatea peste 150 de oameni au murit uh, în urma focurilor uh, trase de poliție împotriva demonstranților care nu erau armați și care cereau doar îmbunătățiri uh, sociale și economice în țară. Așadar, cred că trebuie să ne ținem promisiunea față de irachieni și trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să-i sprijinim pe acești oameni. Domnul Bausa două minute, vă Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în spaniolă. Desigur că mă adresez doamnei Mogherini. De ani de zile, Irakul e în capcana unui ciclu de violență de frustrări și Uniunea Europeană trebuie să acționeze pentru ca Irakul să iasă din acest ciclu. Mii de tineri irakieni au ieșit în stradă pentru a demonstra împotriva corupției, a lipsei de servicii de bază, împotriva șomajului. Colegii au spus asta. Sunt solicitări legitime la care s-a răspuns uh, tăind internetul, hărțuind ziariștii și recurgând la violență. Din toate aceste motive, trebuie să condamnăm energic recurgerea inutilă la forță. Până în prezent, peste 157 de demonstranți au uh, decedat și mai multe mii sunt răniți. Trebuie despăgubite victimele, trebuie să găsim uh, cine e răspunzător ciclul de violență va continua atât timp cât uh, problemele de guvernanță vor rămâne prezente în Irak. Suntem conștienți de aceste probleme, corupția, clientelismul și un sistem politic care nu face decât să agraveze diviziunile din interiorul țării. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să ceară ca guvernul din Irak să-și respecte angajamentele internaționale. Trebuie să pună capăt violenței Trebuie să reamintim guvernului că are datoria de a garanta libertatea de exprimare, de întrunire și libertatea presei. Dragi colegi, avem obligația și datoria. Trebuie să cerem aceste lucruri. Mrs. Acum, doamna Tovalieri, un minut. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. În Bagdad și în alte orașe din Irak are loc uh, o reprimare brutală a um, studenților, a tinerilor șomeri care protestează de săptămâni împotriva corupției care există peste tot. Tinerii reprezintă 60% din populație, 4 din 10 nu au un loc de muncă și nu au niciun nu au niciun viitor. Forțele speciale trag de, de, din, de la distanță mică asupra uh, tuturor acestor protestatari. Uh, această țară se află într-o stare permanentă de război sub pretextul necesității de a combate terorismul. În mod, o, într-o situație extrem de gravă se află mai ales creștinii și femeile. În uh, multe zone ale Irakului, ISIS uh, ucide în fiecare zi uh, creștini și Europa cred că trebuie să intervină pentru a cere respectarea drepturilor omului în Irak, pentru că miza este reprezentată de credibilitatea valorilor noastre și este reprezentată de asemenea de o nouă emigrație în masă înspre uh, Europa. Mulțumesc. Um, domnul Baren Arza, un minut. De la începutul lui lui octombrie, protestatarii din uh, Irak cer o viață mai bună, servicii publice mai bune și uh, cer să se pună capăt corupției și revendicările lor au fost întâmpinate de gloanțe și tunuri cu apă din partea unui regim totalitar. Peste 100 de oameni au murit și mii au fost răniți. Autoritățile irakiene trebuie să înceteze, iar noi uh, în Parlamentul European trebuie să cerem guvernului de la Bagdad să-și asculte oamenii și să își țină în frâu forțele de securitate. Trebuie să se garanteze libertatea de exprimare pentru poporul irakian și trebuie să se garanteze libera utilizare a internetului. Potrivit uh, legii uh, internaționale privind drepturile omului, guvernul trebuie să protejeze dreptul la libera exprimare și uh, guvernul trebuie să îi elibereze pe protestatarii care nu sunt acuzați de acte criminale. Apoi, autoritățile irachiene au desfășurat forțe polițienești împotriva cetățenilor care au rude care au aderat la Daesh și aceasta este o măsură ilegală. Trebuie să punem capăt violențelor în Irak. Mulțumesc, domnul Bartolo. Un minut și jumătate. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În Bagdan și în zonele învecinate sunt deja sute de decese și mii de răniți uh, ca urmare a violențelor care au marcat această țară în ultimele săptămâni. Aceste fenomene violente nu au apărut din uh, cersenin, ci sunt rezultatul unor probleme cu caracter uh, Uh, socioeconomic extrem de grave care de ani de zile reprezintă un flagel pentru această țară care încearcă să depășească un război care a îngenuncheat o Mii de tineri, de studenți au ieșit în, uh, pe străzile uh, orașelor din Irak ca urmare a corupției care împiedică dezvoltarea țării Există un uh, procent uh, imens de șomaj în rândul uh, tinerilor, um, ceea ce nu face decât să reprezintă condițiile perfecte pentru apariția unui nou conflict social. Și în acest context, dreptul de a protesta în mod pașnic trebuie să fie recunoscut. Guvernul irachian trebuie să garanteze libertatea de exprimare și, și cu ocazia protestelor, uh, forțele de securitate trebuie să uh, acționeze respectând drepturile omului și uh, respectând viața oamenilor. Uniunea Europeană trebuie să se implice din acest punct de vedere pentru a contribui la stabilizarea politică, socială a acestei țări și a regiunii din care face parte ea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am încheiat lista uh, vorbitorilor și trecem la intervențiile spontane. Domnul Ciuhodaru. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că sunt revoltat și îngrozit

Doamna Conecna. domnule președinte, stimați colegi. Concluziile anchetei Comisiei din Irak sunt clare. Răspunderea pentru decesul la 157 de persoane în demonstrații recente revine forțelor de securitate. Brutalitatea acestor forțe este ceva de condamnat în orice situație indiferent dacă oamenii sunt bătuți sau uciși și de fapt ar fi să fie apărați. Asta înseamnă că democrația e în pericol. Desigur că SUA a dus multe probleme acolo, dar speram că Irakul să fie într-o situație mai bună. Dacă reacția la aceste proteste e cu muniție de război, asta arată clar că democrația din Irak de fapt dă înapoi. Brutalitatea forțelor de securitate trebuie condamnată oriunde se întâmplă, chiar și în Catalonia, de mulți uh, refuză, rușine. Doamna Ford acum. Domnule președinte, mii de uh, protestatari, majoritatea dintre ei tineri, au demonstrat peste tot în Irak împotriva corupției, împotriva șomajului au cerut un uh, guvern care să poată fi tras la, răsp- uh, la răspundere servicii publice îmbunătățite. Au fost întâmpinați de forțele polițienești uh, din Irak cu o forță excesivă, sute de decese și mii de răniți. Aceste evenimente trebuie să fie anchetate în mod transparent și um, uh, trebuie trași la răspundere făptașii acestor abuzuri ale drepturilor uh, Uh, omului. De asemenea, protestatarii care nu sunt acuzați de uh, fapte legitime ar trebui să fie liberați din uh, închisorile unde se află. Pentru că acești protestatari nu sunt inf- uh, infractori. Um, reprimarea pro- protestatarilor nu poate continua. Aducem aminte guvernului uh, irachian că în temeiul uh, dreptul internațional, este obligat de a apăra libertatea de întrunire liberă și de a apăra libertatea de exprimare. Mulțumesc, domnul Wallace. Uh, Iraq, is a broken... Irak este o țară distrusă. Nu e nicio mirare că oamenii protestează. Nu e nicio mirare că guvernul este complet inutil daunele care au fost aduse acestei țări, Irakul, nu știu dacă am văzut ceva mai rău în ultimii 30 de ani. E incredibil. Și din păcate, statele europene nu sunt nevinovate. Bineînțeles că totul a fost uh, generat de americani. Bineînțeles că totul ținea de resurse și de schimbarea de regim. Dar uh, această abordare a dus uh, la um, consecințe foarte grave pentru oameni. Milioane de oameni au fost uciși. Acum, iarăși, sunt uciși foarte mulți oameni. Dar ia uitați-vă câți uh, eurodeputați uh, sunt aici. Au fost mai interesați să bombardeze această țară decât să vină aici să discute. Și noi ce putem să facem? Sincer, nu știu. E foarte greu pentru puterile occidentale să ajute o țară fără să o abuzeze financiar și fără să o jefuiască de resurse. That concludes the list of speakers on... Am încheiat uh, lista vorbitorilor la Catch the Eye și acum îi dau cuvântul doamnei Tupurainen în numele vicepreședintei Comisiei și înaltei reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, cred că acest uh, schimb de opinie a fost foarte util și foarte uh, oportun. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit uh, pentru observațiile lor, pentru sugestiile